apel la disciplină, pentru că e vremea să începem. Sur la proposition du président, du président Lambert. Este sugestia președintelui uh, uh, Lambert, președinte din umbră, cum comentează domnul Lambert. Da, a trebuit să ne începem uh, lucrările. Dintre cei doi raportori, unul a venit, celălalt, din păcate, s-a scuzat. Dar Sylvie Goulard, cu siguranță se va exprima. C'est cela. Très bien. Alors, euh, vous avez vu l'ordre du jour. Euh... Ați văzut ordinea de zi și dacă nu aveți observații, ordinea de zi este adoptată. În această după-amiază avem o reuniune foarte importantă, mult mai importantă decât de obicei. Aceasta va avea două părți foarte diferite. Într-o primă etapă vom avea o prezentare uh, a proiectului uh, de raport uh, elaborat împreună cu uh, domnul Toirer, iar apoi vom avea o dezbatere cu raportorii din umbră, de la grupurile politice și cu alți vorbitori. Raportul va încheia această dezbatere și va prezenta concluziile și lecțiile politice pe care le va extrage în urma acestei discuții. Și uh, va menționa și elementele pe care le va putea integra în raport prin amendamente. Apoi uh, vom avea o reuniune comună cu Comisia DV. Împreună cu coordonatorii am stabilit să avem o audiere comună cu privire la consecințele evaziunii fiscale a multinaționalelor pentru țările în curs de dezvoltare. Și uh, vom vedea care sunt uh, aceste consecințe în raport cu multinaționalele. Am adoptat ordinea de zi, nu mai revin la anunțurile președintelui, care v-au fost transmise în scris, tocmai ca să câștigăm timp. Aș vrea doar să vă reamintesc că în ceea ce privește calendarul pentru adoptarea raportului, suntem în grafic. Din 11 mai avem uh, versiunea în limba engleză a proiectului de raport. De ieri avem uh, la dispoziție toate versiunile lingvistice. Astăzi, pe 24, avem prezentarea și schimbul de opinii, iar termenul pentru depunerea amendamentelor prevăzuserăm uh, data de 27, însă mi se pare că este un termen mult prea scurt. Și de aceea vă propun să amânăm termenul pentru depunerea amendamentelor până marți 31 la prânz. Aveți nevoie de acest uh, termen Chiar și eu vreau să îmi aloc timpul necesar pentru a citi textul în detaliu și pentru a ține cont de uh, comentariile colegilor. Din 11 mai au avut loc și alte lucrări. Am uh, luat cunoștință de noile documente care ne-au parvenit. De dimineață a avut loc o reuniune a coordonatorilor și a raportorilor din umbră pe marginea documentelor. Vom rediscuta despre asta. Apoi am trimis o delegație pe care am avut onoarea să o conduc personal uh, la Washington săptămâna trecută și vom avea ocazia să discutăm din nou despre acest subiect. Această delegație ne-a permis să stabilim uh, contacte cu administrația americană responsabilă. Am discutat cu um, secretarul trezoreriei. Apoi, am discutat și cu uh, aleșii din Congres, din cele două camere și din toate partidele politice. Am uh, discutat cu specialiștii de la FMI, de la Banca Mondială, de la Oxfam și de la alte organizații neguvernamentale. Și bineînțeles, vor exista amendamente suplimentare. Pardon, alors Peter Simon euh, voudrait... Peter Simon aș vrea să facă un comentariu înainte să-i dăm cuvântul raportorului. Peter. Um, ich habe mir erlaubt... Mi-am permis să solicit uh, cuvântul după ce am uh, prezidat reuniunea care, a coordonatorilor um, care tocmai s-a terminat în urmă cu jumătate de oră, referitor la um, documente. Aș vrea să spun de la bun început. S-au exprimat și colegii de la GUE vor uh, spune asta mai în detaliu. A reieșit că anumite documente nu sunt nici în sala în care putem să vedem documentele și nici nu fac parte aceste documente din uh, cele despre care Comisia a spus că ele nu mai există. Și mai există o a treia categorie, documente pe care le are Comisia, dar care, conform celor de la GUE, uh, ar fi prea greu să ne fie puse la dispoziție. Aș vrea să vă rog să uh, anchetați puțin asta și să solicitați comisiei să ne pună la dispoziție și astfel de documente, astfel uh, încât lucrurile să fie în regulă și la final să avem toate documentele care și există. Un al doilea punct este că am aflat după această reuniune că accesul uh, la documente este restricționat până în 15 iunie. Cred că acest uh, termen uh, este din perioada în care aveam primul mandat. Deci ar trebui să avem acces la documente până la finalul lucrărilor acestei comisii, la sfârșitul lunii iulie. Foarte bine. Am luat notă și voi face tot ce trebuie în urma reuniunii dumneavoastră pentru a cere din nou Comisiei, în mod oficial și în scris, această nouă categorie de documente lipsă. Și vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut. La prezentarea du raport. Iepe, pentru prezentarea raportului. Thank you so much, uh, Chairman. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, și tuturor colegilor care participă la această prezentare. Le mulțumesc de asemenea și celor care au trimis deja contribuții scrise referitoare la raport. După cum știți, uh, din păcate, co-raportorul meu, Michael Toirer, nu va putea să fie prezent astăzi la reuniune, așa că am să prezint eu raportul. Dar știu că uh, un coleg de la grupul ALDE va face o declarație în numele său. Uh, domnul uh, Toirer și cu mine am uh, văzut acest, același proces deschis și inclusiv ca și la negocierile taxe 1. Programul de lucru al Comisiei este foarte strâns, este o problemă care a fost menționată de mai multe ori. De această dată, având în vedere acest calendar de lucru, este important să dăm dovadă de flexibilitate și să avem o orientare cât mai mare către compromis. După prezentarea mea, aștept cu interes uh, să vă aud comentariile și sugestiile, voi lua notă de pozițiile tuturor grupurilor. Iar în săptămânile următoare ne vom asigura că acest grup uh, va primi un raport uh, puternic și cuprinzător. Acest raport transmite un mesaj clar cetățenilor noștri și anume că evitarea impozitelor uh, și practicile fiscale agresive nu sunt acceptabile. Este un lucru pe care trebuie să îl evidențiem. Iar Comisia Taxe 1 și Taxe 2 a văzut progrese, însă vrem să vedem și mai multe progrese. În acest uh, Trebuie să menționăm că acest raport se bazează pe raportul taxe 1. Deci toate recomandările, toate analizele um, uh, sunt integrate și în acest raport. Acest raport uh, este de fapt o consolidare uh, a raportului de la taxe 1. Este un lucru foarte important. Uh, dacă o recomandare nu este reluată uh, în acest raport, nu înseamnă că acea recomandare nu este importantă, ci doar vrem să evităm uh, duplicarea a ceea ce am făcut deja. Referitor la raportul propriu-zis, acesta este structurat uh, pe mai multe secțiuni. Avem în primul rând o parte uh, constatatoare care cuprinde toate listele, toate faptele care au fost prezentate în audierile și în delegațiile noastre. Și uh, menționăm și evoluțiile care s-au produs de la adoptarea raportului taxe 1. Iată câteva subiecte. În primul rând, rolul diferitelor jurisdicții fiscale, rolul instituțiilor financiare în planificarea fiscală agresivă a multinaționalelor, apoi Uh, brevete și uh, cutiile R&D, uh, apoi dimensiunea externă, G20, OCDE, implicarea ONU și așa mai departe și consecințele pentru țările în curs de dezvoltare. Și vom avea o adire pe această temă mai târziu. Și în fine, prezentăm și activitatea Comisiei Parlamentare Taxe 2. În al doilea rând, raportul uh, cuprinde și o parte de follow-up care prezintă pe scurt răspunsuri și acțiunile și recomandările Comisiei cu privire la raportul Taxe 1. După cum vă amintiți, aceasta face parte din mandatul Taxe 2. După această secțiune de follow-up, raportul cuprinde concluzii și recomandări. Acolo prezentăm șase subiecte independente, dar la fel de importante, pentru care se fac și recomandări. Și aceasta este partea cea mai importantă a raportului, bineînțeles. Am făcut deja efortul să integrăm uh, contribuțiile scrise ale raportorilor din umbră în această secțiune a raportului. Vreau să subliniez importanța fiecăruia dintre aceste subiecte se prevede sancțiuni, se prevăd sancțiuni uh, concrete pentru jurisdicțiile fiscale. Panama Papers uh, au evidențiat faptul că trebuie să împingem de la spate Comisia și statele membre cu privire la uh, justiția fiscală. În raport, prioritatea se acordă abordării paradisurilor fiscale. De asemenea, vrem o listă neagră europeană a paradisurilor fiscale care să fie adoptată până la sfârșitul lui 2016 și trebuie să existe un cadru de reglementare care să prevadă sancțiuni împotriva jurisdicțiilor de pe lista neagră, printre care și suspendarea acordurilor de liber schimb și alte sancțiuni. Sancțiunile ar putea fi aplicate și companiilor, băncilor, consultanților fiscali și financiari, firmelor de contabilitate care sunt uh, implicate și au legături cu aceste jurisdicții fiscale. Apoi recomandăm introducerea unui impozit cu reținere la sursă pe tot teritoriul Uniunii Europene, astfel încât nimeni să nu scape de acest impozit. Și trebuie să existe o nouă politică fiscală coerentă, trebuie să existe o implementare coerentă a noilor politici fiscale și a noilor standarde fiscale pentru a preveni uh, uh, lacunele ca urmare a politicilor necoordonate și ca urmare a greșelilor făcute de statele membre. A doua parte se referă la uh, cunoștințele despre brevete și R&D. Avem nevoie de o legislație obligatorie care să împiedice utilizarea necorespunzătoare a acestor mecanisme. That no exemptions are granted. On banks, thirdly on banks, tax advisors. Apoi uh, trebuie să existe și uh, sancțiuni. Uh, vom avea audierile cu băncile și dezvăluirile Panama Papers ne-au arătat că trebuie să rezolvăm problemele instituțiilor financiare și ar trebui să existe un cod de conduită la nivel european pentru serviciile de consultanță în domeniu trebuie să se introducă și o răspundere uh, a băncilor și a instituțiilor în ceea ce privește transferurile către paradisurile fiscale uh, cunoscute. În ceea ce privește uh, pe cei care lansează alerta, whistleblowers, trebuie să menținem ceea ce am făcut până acum. Avem nevoie de un cadru juridic clar pentru a garanta o protecție eficientă a acestor denunțători și statele membre trebuie să revizuiască legislația actuală pentru a preveni sau pentru a împiedica urmărirea uh, penală a jurnaliștilor și a celor care uh, lansează alerta. Și uh, trebuie să se asigure protecția acestora. De asemenea, subliniem că protejarea secretelor de afaceri nu este o scuză pentru a îi uh, urmări pe jurnaliști sau pe cei care lansează alerte și care uh, divulgă comportamente necorespunzătoare. Apoi, în ceea ce privește codul de conduită și aspectele instituționale, este clar că uh, toată lumea poate să vadă ce a făcut acest grup pentru codul de conduită și am cerut mai multă transparență în ceea ce privește criteriile și um, modul de organizare a grupului. În ceea ce privește semestrul european, este important să folosim semestrul european pentru a identifica eventualele regimuri fiscale uh, nepotrivite și pentru a combate evaziunea fiscală. Apoi există o întreagă secțiune referitoare la dimensiunea externă, care a rămas de la taxe 1. OCDE are un uh, proiect ambițios. Se vorbește despre PEPS 2. BEPS 2. Este vorba despre standarde minime și toate acestea trebuie să regăsească în uh, planul BEPS. Apoi uh, se face apel la crearea unui grup uh, parlamentar de monitorizare la nivelul OCDE care să monitorizeze implementarea BEPS. Iar Comisia trebuie să includă în toate acordurile o clauză de bună guvernanță și implementarea corespunzătoare a măsurilor BEPS. Apoi trebuie să existe un uh, registru european al beneficiarilor uh, efectivi. Cred că este un lucru foarte important. Poate că nu este ceva fezabil pe termen scurt, însă vrem să existe un registru global al tuturor activelor deținute de companii sau de toate fundațiile trust și acestea sunt câteva dintre propunerile concrete ale raportului nostru. Aștept cu interes uh, să avem o dezbatere pe fondul acestui raport. Trebuie însă să repet că noi, cei doi raportori, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră. Este uh, lucrarea noastră inițială, procesul va fi unul îndelungat, vom discuta cu raportorii din umbră și cu membrii acestei comisii pentru a finaliza acest raport cât mai rapid cu putință și cât mai eficient cu putință. Raportul trebuie să fie unul uh, solid, pentru că acest subiect este foarte important atât pentru mine personal cât și pentru Parlament. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Merci beaucoup, monsieur le, le rapport. Mulțumesc, domnule raportor, și felicitări pentru munca extraordinară pe care ați făcut-o împreună cu Michael Toirer pentru a elabora acest document care va reprezenta o bază excelentă de lucru și de negociere pentru definitivarea raportului nostru. Michael Toirer nu este aici, dar Silvii Gular este purtătorul său de cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îi, uh, din Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte amabile la adresa mea pe care nu le merit. Uh, am să vorbesc în engleză în numele lui Michael Toirer. Nu a putut să vină, însă a dorit și el să-i mulțumească co-raportorului și colegilor din această comisie. Mihail a dorit să vă reamintească rezultatele primei comisii taxe este vorba despre 28 uh, de sisteme fiscale uh, complexe care sunt abuzate de multinaționale pentru evitarea uh, impozitelor și, bineînțeles, aceasta distorsionează concurența pe piața unică. După cum vă amintiți, taxe 1 făcea apel la un cadru legislativ obligatoriu la nivel european cu un schimb obligatoriu de informații CCTB și ca raportor uh, din umbră pe CCTB nu pot decât să susțin această idee. Totuși au existat mai multe probleme uh, care nu au putut fi rezolvate definitiv uh, de către taxe 1 și este vorba despre dimensiunea externă a optimizării fiscale și, interme- și intermediarii financiari ai acelor jurisdicții. Acestea sunt subiecte pe care a vrut să se concentreze Mihail în taxe 2 se face apel la un uh, regim privind un tratat fiscal uh, al Uniunii Europene. Trebuie să se evite dubla impunere. Apoi uh, trebuie să existe și o analiză critică a regimului de proprietate intelectuală și pachetelor de brevete. În ceea ce privește grupul, grupul pentru codul de conduită, știu că este un subiect important pentru dumneavoastră. Este bine că a fost acordat accesul la documente, însă se pare că unele documente au fost pierdute și nu uh, am primit toate documentele puse la dispoziție de comisie. Proiectul de raport uh, se bazează pe raportul Comisiei Taxe 1 și reiterează unele dintre uh, concluziile și constatările principale. Dar având în vedere uh, importanța subiectului și divulgările recente de către Panama Papers, Uniunea Europeană ar trebui să plaseze acest subiect pe ordinea de zi politică, chiar dincolo de Comisia Taxe. Mulțumesc! Merci beaucoup, euh, Sylvie. Alors, je euh, donne maintenant la parole au shadow rapporteur. Mulțumesc, Sylvie. Dau acum uh, cuvântul raportorilor din umbră, ca de obicei, uh, pentru 5 minute maximum. Începem cu Danuta Hübner și asta din partea PP-ului. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să încep prin a spune că, firește, există multe provocări pe care le presupune acest uh, raport. A fost un raport dificil iar provocarea suplimentară, cred eu, vine din faptul că probabil este prea devreme să putem evalua recomandările din primul raport, pentru că uh, a trecut doar puțin timp uh, între adoptarea uh, respectivului raport și momentul de față. Apoi, altă provocare este, firește, faptul că sunt foarte multe aspecte la care trebuie să revenim în acest raport, pentru că am primit uh, acces la noi informații, noi documente, prin urmare, asta are impact asupra modului în care este structurat acest raport. Aș dori să exprim aprecierea pentru uh, faptul că raportorul a deschis această posibilitate de a uh, ne oferi ocazia să facem comentarii înainte de redactarea raportului. Sunt recunoscătoare pentru că s-au reluat o parte dintre aspectele aduse în discuție la uh, dezbaterile noastre inițiale legate de acest uh, raport. Aș dori de asemenea să-mi exprim speranța că atunci când uh, vom lucra împreună la acest raport și la amendamentele sale, raportul nu va pierde una dintre, unul dintre aspectele sale esențiale și anume tonul cu care uh, ne referim la anumite subiecte. Tonul este moderat uh, și asta sporește credibilitatea acestui raport, mai ales în chestiunile delicate. De asemenea, mă bucur că am revenit uh, la problema avertizorilor care a fost adusă în discuție și în legătură cu raportul anterior. Săptămâna trecută am discutat acest subiect și am putut vedea că sunt multe subiecte care fac folosirea acestor avertizori uh, destul de dificilă. Nu mă refer uh, doar la chestiuni logistice, ci și la costuri pentru anumite instituții. Silvii spunea și ea că poate ar trebui să ne întoarcem uh, la problema reținerii profiturilor care nu sunt declarate pentru taxe. Asta este o veste bună, că revenim la acest subiect. Și, de asemenea, vedem că există o solicitare pentru cooperare între Statele Unite și Uniunea Europeană în legătură cu aceste aspecte. Am primit un răspuns pozitiv din partea Statelor Unite, mai ales din partea Congresului. Și apoi, tot în raport se găsește ideea de a folosi instrumente precum TTIP pentru a promova uh, buna guvernanță fiscală. De asemenea, cred uh, că această chestiune a uh, unei taxe minime uh, eficiente, care este inclusă în directiva cu privind în legătură cu redevențele, e un subiect la care vom reveni. Eu continui să fiu împotriva acestei idei, însă putem vedea că există astăzi multe probleme legate de modul în care se calculează uh, aceste rate de taxe eficiente minime. Se uh, găsesc și diverse metode de a calcula uh, profiturile în care diferă de la o țară la alta. Sunt chestiuni care și ele vor trebui abordate în acest raport. Uh, Apoi ar trebui să avem un ton mai general în raport atunci când uh, ne referim uh, la simplitatea și eficiența sistemului. Pentru că mi se pare că există o legătură strânsă între cele două caracteristici ale sistemului de impozitare și asta în legătură cu potențialul de a minimiza uh, distorsiunea în sistemele fiscale și, de asemenea, să nu neglijăm potențialul de a introduce transparență fără costuri administrative. Probabil că lucrurile ar trebui nuanțate mai mult în acest uh, raport. În ceea ce privește jurisdicțiile necooperante, încă mă gândesc dacă n-am putea să introducem un amendament uh, legat de nevoia de a încerca măcar de să purtăm un dialog constructiv uh, înainte de uh, punerea pe listă neagră acestor jurisdicții. Pentru că dacă dialogul este bine gândit, uh, ar putea să uh, ne facă să fim mai eficienți în acțiunile noastre decât am putea o face prin această listă neagră. Apoi, în ceea ce privește informațiile care privesc beneficiarii, ei bine, aceste elemente nu au fost incluse, însă cred că ar merita să fie incluse. La punctul 45 se uh, solicită un registru al activelor uh, la nivel uh, global. Eu susțin această idee pe termen lung. Pe termen scurt, însă, cred că schimbul de informații, înainte de a avea un astfel de registru, ar putea să fie util. Probabil trebuie să și închei intervenția mea, așadar aș dori să spun că mai sunt câteva subiecte care ar necesita uh, lămuriri, de exemplu, de unde ne parvim datele sau alte aspecte în natură generală, însă pe ansamblu pot să spun că avem o bază bună de la care să plecăm. Mulțumesc. Mulțumim, Danuta, totul a fost foarte clar. Da, acum cuvântul lui Ben Lucă, care n-a dorit să se așeze pe locul său de vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în germană. Într-adevăr, astăzi m-am așezat în sală, deoarece intervin în calitate de raportor din umbră și nu în calitate de vicepreședinte. În primul rând, aș dori să mă raliez celor care au mulțumit raportorilor. Pot fi de acord cu aproape toate lucrurile menționate și de Danuta Hübner. Este un raport bun, echilibrat, diferențiat, pe care îl pot sprijini în mare parte. Acestea fiind spuse, există și câteva puncte unde cred că acest raport ar putea fi îmbunătățit și unde poate nu sunt de acord. Aș dori să încep cu lista neagră, lista neagră a paradisurilor fiscale ce urmează să fie creată. Cred că aici trebuie să uh, știm mai clar cum ar urma să fie uh, redactată, realizată această listă, dacă se ocupă comisia asta poate însemna că um, pot interveni și alte interese. Să spunem, nu spun că este, dar să spunem că Turcia ar fi un paradis fiscal. Nu mi închipui că, uh, că Comisia Europeană ar pune pe o listă neagră a paradisurilor fiscale Turcia, pentru că Comisia are și alte interese. Și deci trebuie să ne gândim la cum s-ar redacta, cum s-ar realiza această listă și ea ar trebui să fie uh, făcută de o instituție independentă, poate una chiar științifică. Ce îmi lipsește din acest raport este o privire mai critică a rolului statului și a administrațiilor fiscale. Se vorbește mult și se deplânge mult lipsa de transparență uh, în rândul întreprinderilor. Însă trebuie să constatăm că uh, și sistemele uh, de taxare corporatistă suferă de pe urma lipsei de transparență, lipsei de transparență uh, și măsurarea acestor baze de taxare uh, este Uh, netransparentă, uh, trebuie să se ia în considerare și ajutorul de stat și se pare că nu există nici o uh, idee de a lua în considerare posibilitatea unei administrații fiscale naționale să ia măsuri discreționare în cadrul unor pachete de inovație, brevete, Ehm, și asta sub forma, practic, de ajutor de stat. Și cred că ar trebui menționat acest lucru. De asemenea, un alt element uh, negativ. <clears throat> Mi se pare că există o interpretare naivă a rolului uh, băncilor. De exemplu, când se vorbește despre faptul că băncile ar fi putut fi mai cooperante, astfel încât să nu se erodeze baza de, uh, baza de impozitare. Dar nu este treaba unei bănci uh, să uh, mențină baza de impozitare și să coopereze în acest, uh, din acest punct de vedere. De asemenea, nu putem solicita băncilor să nu mai transfere fonduri către jurisdicții care sunt paradisuri fiscale. Asta este sarcina unei bănci, să transfere lichidități între diferite instituții. Și aceste sarcini ale băncilor trebuie acceptate ca atare. Nu trebuie să încercăm noi să schimbăm lucrurile prin acest raport. Am de asemenea o poziție critică față de încercări de a restricționa comerțul liber ca un fel de sancțiune în cazul unor practici neadecvate din partea statelor. Liberul schimb este ceva de pe urma căruia profită actori privați și nu putem să luăm o stateci, întreprinderi sau uh, consumator pentru comportamente neadecvate ale statului. Cred că acest lucru ar trebui așadar eliminat din raport. o eventuală suspendare a acordurilor de liber schimb în caz de comportament neadecvat al unui stat. Și, în urma vizitei pe care am făcut-o în Washington, nu mi s-ar părea o idee bună să mai prevedem în TTIP și chestiuni fiscale. Deci uh, să uh, legăm implementarea de planurile BEPS ale OCDE. Am uh, văzut că există o opoziție din partea republicanilor împotriva măsurilor BEPS, dacă se combină rezistența republicanilor din cauza BEPS cu rezistența democraților față de liberul schimb uh, se duce de rupă întreg TTIP-ul. Uh, și uh, cred că aceste lucruri ar trebui să fie menținute separate. Mai am uh, trei... Aș mai avea trei minute, dar mă opresc uh, deocamdată aici. Mulțumesc, spune președintele. Filip Lambert. Ah oui? Bon. Intervenție fără microfon din sală. <laughs> Fabio. Merci. Fabio. Mulțumesc foarte drăguț. Filip întotdeauna a fost foarte amabil cu mine. În manieră pozitivă aș dori să încep prin a mulțumi celor doi raportori eh, pentru munca lor excelentă de aici. Voi începe prin a aminti chestiunile care mi se par mie importante și pozitive în acest raport. Mai întâi, uh, cred că chestiunea protecției avertizorilor a fost abordată în manieră exhaustivă, uh, în baza celor pe care le-am discutat în legătură cu raportul Comisiei Taxe 1. Totul este uh, făcut așa cum trebuie, se abordează principalele noastre priorități. Acum, uh, de exemplu, frauda, evaziunea fiscală. Știm că sunt anumite uh, state uh, care sunt reticente la abordarea acestor chestiuni. Comisia subliniat statelor membre că aceste probleme însă trebuie analizate pentru că noi nu putem accepta ca anumite fluxuri financiare să plece din Uniunea Europeană neimpozitate. Există niște recomandări bune, curajoase, care se bazează pe uh, una dintre prioritățile cheie pe care le-a avut grupul meu în uh, Comisia Taxe 1 și anume uh, să existe sancțiuni adecvate chiar și posibilitatea de a retrage licența băncilor sau a instituțiilor financiare sau a consultaților care în manieră repetată se ocupă de evaziune fiscale. Am transmite practic în acest raport un mesaj mai puternic chiar decât cel pe care l-am transmis în legătură cu raportul anterior. Știu că există această solicitare deja și mă bucur că ea se bucură de uh, sprijin uh, vast. Apoi mai există câteva lacune și aici mă voi referi la două aspecte. Mai întâi, am citit astăzi o informație foarte interesantă. Franceza mea nu este foarte bună, dar dacă bine am înțeles, uh, sursele credibile care în presa luxemburgheză spun că Luxemburg acum se ocupă de noi practici legate de deciziile fiscale ei bine, se pare că acestea vor fi comunicate oral pentru a uh, putea uh, reduce uh, amploarea luptei împotriva evaziunii fiscale. Acest lucru cred că este esențial de menționat în raport. În al doilea rând, cred că uh, Toate aceste chestiuni legate de taxe sunt importante. Cei care au fost în Statele Unite pot să confirme că din uh, unghiuri politice diferite am primit uh, un singur mesaj. Șeful de personal al Comisiei de Investigație din uh, partea Statele Unite, fostul șef, practic, doamna Elise Beans, ne-a spus uh, toate aceste aspecte sunt niște chestiuni uh, diplomatice extrem de încurcate. Deci, lista neagră uh, ar putea să aducă foarte multe complicații de natură diplomatică. Poate ar trebui să punem și Statele Unite câteodată pe această listă. Nu cred că Comisia va fi în stare să facă asta. Asta ne-a fost sugerat, uh, practic, să nu uh, avem o listă neagră prea încărcată, pentru că asta ar însemna că nu vom uh, mai avea raportare de la țară la țară uh, pentru uh, cele mai importante paradisuri fiscale, printre care și anumite state federale din Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește aceste pachete de prevete, poate am putea să fim un pic mai ambițioși Există o declarație în raport care spune că trebuie să mergem mai departe cu această abordare, noi recunoaștem acest fapt, însă a existat o declarație a OCDE, uh, am aflat-o când am fost împreună la uh, Paris, uh, am discutat și cu Trezoreria Statelor Unite în legătură cu acest aspect și anume că aceste pachete de brevete nu reprezintă instrumentul adecvat pentru a lupta cu evaziunea fiscală. S-a demonstrat că acestea promovează cercetarea și dezvoltarea, au făcut-o și în trecut. Prin urmare, Parlamentul ar trebui să fie suficient de curajos să spună lucrurile acestea clar. Apoi, în ceea ce privește accesul la documente, îi mulțumesc lui Peter că a subliniat uh, acest aspect uh, important. Eu am fost surprins să aflu că austeritatea a avut un impact atât de uh, uh, puternic. Uh, așa cum a afirmat și Comisia, asta demonstrează încă o dată uh, poziția grupului nostru cu privire la austeritate. Însă aici am putea să întrebăm Comisia dacă n-ar putea solicita procesele verbale din Consiliu ale acelor uh, întâlniri unde s-au discutat aceste aspecte. Apoi mai există o a doua clasă de documente despre care uh, Comisia spune că e mult prea complicat să fie scanate. Ei bine, pot să spun că uh, noi am reușit să găsim adesea documente pierdute, cum s-a întâmplat și cu paginile lipse ale domnului Juncker. Prin urmare, mă angajez eu însumi să scanez aceste documente și să vi le transmit. Fac această propunere Comisiei Europene, iar dacă nu primim toate documentele necesare, trebuie să spunem că noi nu putem să încheiem uh, munca la un astfel de raport atât de important. Mulțumesc. Mulțumim, Fabio, spune domnul președinte. Ai menționat uh, câteva uh, chestiuni colaterale foarte interesante. Mă scuzați, un aspect care nu are legătură cu raportul și anume am fost informați Peter a spus acest lucru uh, în legătură cu perioada de consultare care s-ar finaliza la uh, mijlocul lui iunie. E important uh, să numim această perioadă atunci când solicităm documentele. Da, o vom face, domnul președinte. Ai menționat niște consecințe neașteptate ale austerității. Da, sunt foarte multe documente, poate că aceasta este o preocupare de mediu a Comisiei. Și am ocazia să-i dau acum cuvântul lui Filip Lambert. Domnule președinte, uh, Dumneavoastră, tocmai mi-ați luat vorba din gură. Până la urmă vorbeam despre o resursă economică aici, dar acum ce să mai adaug? Continui în limba engleză. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc celor doi coraportori. Sincer spus, sper să putem uh, evita uh, drama din această dimineață, care nu a fost glorioasă pentru Parlament. Deci uh, vom lucra activ pentru a ajunge la o majoritate vastă. Asta am făcut și în legătură cu primul raport al Comisiei Taxe. Apoi, câteva aspecte pe care dorim să le subliniem prin amendamentele noastre. Credem, și aici ne aliniem celor spuse de Fabio, că ar trebui să subliniem uh, lecția învățată din documentele pe care le-am uh, primit. Să nu uităm, uh, extinderea taxei a fost legată de documentele acestea, prin urmare trebuie să fim foarte specifici în legătură cu ceea ce a funcționat și cu ceea ce a nu funcționat, sau mai degrabă cu ceea ce a nu funcționat, ceea ce, a nu, ceea ce nu a funcționat. Și asta pentru a acționa în baza mandatului nostru. Apoi ne-am dat seama că anumite măsuri cheie uh, au uh, s-a lovit de opoziție din, sistematică din partea acelorași uh, uh șefi de state. Nu putem să nu recunoaștem uh, un anume tipar de acțiune uh, aici, pentru că există anumite paradisuri fiscale intracomunitare. Apoi uh, ne interesează analiza uh, recomandărilor uh, taxe 1. Mi-aduc aminte că am cerut comisiei să facă ceva în legătură cu protecția avertizorilor. Asta până în iunie 2016. În curând, intrăm în luna iunie anului 2016, n-am văzut să se fi întâmplat nimic. Când am văzut reacția lui Marian Tyson din partea Comisiei în plenară recent, mi-am dat seama că ne situăm undeva la limita disprețului pentru uh, Parlament și e ceva ce eu nu pot să susțin. În ceea ce privește analiza rolului uh, statelor europene în legătură cu teritoriile lor independente, uh, e bine, știm că mai ales Regatul Unit, dar nu doar ei, se joacă cu noi spunând că trebuie să asigure anumite independențe acestor teritorii, însă acestea sunt cele mai mari uh, paradisuri fiscale din Europa și noi ar trebui să ne îndreptăm împotriva lor. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Apoi, uh, opinia noastră este că ar trebui să uh, subliniem situația de fapt în ceea ce privește investigațiile legate de ajutoarele de stat. Mie mi se pare absolut revoltător faptul că din statele membre care, din cele trei care au fost condamnate, doar una a deschis un cont de recuperare pentru a plăti banii. Este vorba vorba despre uh, Belgia aici uh, și Olanda, care încă nu uh, strâng acești bani. Ajunge practic în instanță, există o decizie a comisiei care este suspendată. Deci e clar dispreț manifest față de legi și acest lucru trebuie menționat. Eu nu voi repeta ceea ce a spus Fabio în legătură cu rolul intermediarilor. Da, vorbim despre instituții financiare, despre birouri juridice și așa mai departe, unde ar trebui să ajungem uh, să facem tot ceea ce credem în legătură cu sancțiunile. În ceea ce privește aceste pachete cu brevete, asta nu are nimic de a face cu cercetare și dezvoltarea dacă chiar uh, vrem să încurajăm cercetarea, dezvoltarea și inovația, facem asta prin uh, subvenții fiscale directe Uh, nu generalizând anumite uh, mijloace de uh, scutire de taxă. Prin urmare, credem că pachetele cu brevet ar trebui să pară cât se poate de repede, cel mai târziu în 2020. Apoi, uh, în general, adesea se întâmplă în Parlament că luăm notă, observăm, regretăm și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să avem un ton mai ferm Vorbim până la urmă de chestiuni serioase aici. Vedem că mulți dintre cetățenii noștri se simt uh, dezavantajați sau descurajați, iar dacă e să uh, ne conectăm la mânia lor, uh, ar trebui să avem un limbaj mai ferm prin care să solicităm schimbare, prin care să arătăm că ne dorim această schimbare. Și am aprecia ca oamenii să țină cont de ceea ce uh, facem. Deci ar trebui să fim puțin mai uh, brutali în uh, ton. Uh, Acestea sunt observațiile mele și cred că m-am încadrat în cele 5 minute. Mulțumesc! Felicitări uh, pentru conținut uh, și pentru disciplină în uh, exprimare. Da, recomandarea dumneavoastră este să avem un ton mai degrabă politic uh, diplomatic. Dar vom mai avea ocazia să vorbim despre asta. Însă ceea ce îmi vine în minte ascultându-vă este că am reușit între taxe 1 și taxe 2 să devenim credibili uh, din perspectivă politică. Putem mai ales verifica asta uh, prin audierile pe care le-am putut uh, organiza. Toți cei care au dorit să vină au venit, multinaționalele, băncile, și putem vedea asta și prin conferințele interparlamentare pe care le-am organizat. Am organizat patru conferințe interparlamentare în uh, cadre diferite într-un an uh, cu parlamentele celor 28 de state membre ale Uniunii Europene și vă reamintiți probabil că uh, la prima întâlnire mulți au exprimat spunând, ei bine, am venit, dar ne întrebăm de ce Parlamentul European se ocupă de toate aceste lucruri, iar după aceea, de-a treia reuniune, din contra, aceiași ne spuneau, totul a fost foarte util, trebuie să acționăm împreună și mulțumim că ne-ați adus la un loc. Cei care au uh, venit în Statele Unite au putut constata că nici măcar o dată Congresul, uh, nici în Camera Reprezentanților, nici în Senat, nici reprezentanții democraților, nici ai republicanilor nu au contestat legitimitatea politică a Parlamentului European uh, pentru a, evica aceste, a evoca aceste subiecte pe picior de egalitate cu ei. Da, avem uh, firește acorduri uh, profunde pe fond, nici măcar nu le aducem în discuție, însă ei au fost uh, bucuroși să aibă un interlocutor european care să poată vorbi în numele Europei și firește indicând aspectele unde nu există un acord între noi, între țele noastre sau între formațiile noastre politice. Deci am fost un interlocutor și eu cred că acesta este rolul nostru în esență și poate trebuie să procedăm, uh, cum spunea și Filip Lambert, să ne exprimăm uh, politic, dacă dorim să fim uh, credibili, interlocutorilor noștri politici. Și dau acum cuvântul lui David Coburn pentru FTD. Thank you, Mr. President. Well, I hope that's not the case. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu va mai fi cazul pentru foarte mult timp și că nu veți putea face același lucru pentru Marea Britanie. Vom scăpa de această prostie. Iată, este vorba de introducerea unei baze de impozitare consolidate comune. O idee cât se poate de rea, care ar face Uniunea Europeană mai puțin competitivă și va crește mărimea statului. Armonizarea taxelor corporatiste în Uniunea Europeană ar putea să pară un mod în care marile companii pot să, să uh, beneficieze Uh, de uh, taxe, însă scopul principal este să se crească taxele. Până la urmă, consumatorul individual plătește mult. Companiile nu mai uh, ne transmit costul taxării nouă consumatorului. Avem țări precum Franța, socialistă, și ele nu pot face față concurenței unor țări cu taxe rezonabile, cum e Regatul Unit și Irlanda. Scopul este să se distrugă mediile de afaceri competitive. Dacă țări precum Marea Britanie și Irlanda doresc să aibă un mediu competitiv la nivel global pentru a crea locuri de muncă și bunăstare, lucru pe care îl facem cu mai mare succes decât restul Uniunii Europene, trebuie să părăsim o Uniune Europeană care dorește să-și extindă controlul și în domeniul fiscal. De asemenea, se vorbește despre pachetul uh, publicat al Comisiei pentru combaterea evaziunii fiscale. Anglia și uh, Scoția au impus uh, măsuri uh, directorilor de companii pentru a minimiza taxele și, fie, la, și au permis astfel de măsuri, la fel cum fiecare individ poate foarte bine să se asigure că plătește cât mai puține taxe. Comisia, textul propus de comisie va fi greu de interpretat și asta le va oferi posibilitatea să intimideze contribuabilul european. aceste prevederi vor fi folosite împotriva acest, acelor indivizi care nu își pot permite avocați scump să le combată. Se va ajunge la un sistem simplific, fiscal simplificat. Avem nevoie de un sistem simplificat pentru ca fiecare să știe ce are de plătit, nu de straturi peste straturi uh, care să îi sperie pe oameni obișnuiți să plătească și mai mult. Astăzi am votat în, degeaba uh, împotriva unui număr de identificare fiscal la nivelul Uni al Uniunii Europene. Știm de ce vine asta. Uniunea Europeană se sper, e prea speriată să ne spună asta înainte de referendum, dar UE vrea să taxeze direct cetățenii europeni dacă sunt destul de nebuni să vrea să rămână în Uniunea Europeană. De altfel, se, uh, pre, se prevede sau se are în vedere o taxă impusă la nivel european și de un centru uh, referitor la taxe la nivel european. Și și mai rău, un registru global al tuturor active, activelor deținute de toate companiile. Și asta la nivel global. Asta uh, cu siguranță în anticiparea unei taxe pe um, um, bunăstare la nivel european. Asta nu va face decât să accelereze Brexitul și eu voi face tot ce pot pentru a avertiza cetățenii în acest sens. Este vorba de o măsură socialistă, autoritară, care va duce la Brexit. Sper că cetățenii britanici își vor da seama de acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. If, if that is the case, we will miss you. Dacă așa este cazul, o să ne fie dor de voi. Domnul Coburn, o să vă fie dor de banii noștri. Euro. Cu euro al vostru inutil. French. Președintele, nu vorbiți unui francez despre bani europeni, pentru că contribuabilul european plătește un miliard de euro mai mult față de contribuabilul uh, britanic la bugetul uh, european. Ok. Uh, ok. Uh, la parole est à Bernard Monod pour le groupe. Bernard Monod, numele ENF acum. De Frexit. <laughs> Monsieur... Eu nu vă voi vorbi despre Frexit. La calitate de ce, ce travail. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru calitatea acestui uh, document. Cunoașteți reticența noastră față de Comisia Europeană când uh, dorește să înlocuiască autoritatea statelor. Însă, în domeniul fiscal avem nevoie de cooperare, în măsura în care există o piață unică cu libera circulație a capitalurilor. Scandalurile LuxLeaks și Panama Papers, revelațiile referitor la Apple, Ikea uh, și alții uh, ne obligă să luăm măsuri dure. ENF a votat pentru raportul Tax 1 și asta în contextul luptei sale împotriva fraudei fiscale și a optimizării uh, fis- agresive fiscale. <clears throat> Am votat și pentru rapoartele care uh, pun capăt uh, secretului bancar și care introduc raportarea pentru fiecare țară. Am votat de asemenea și cele șase uh, măsuri antievaziune. Însă de la începutul uh, acestei comisii m-a îngrijorat uh, caracterul redundant al uh, muncii noastre. Bineînțeles, lipsau anumite documente și căutam responsabilii crizei. Dosarul Panama Papers ne-a arătat că este necesar să ne continuăm lucrările. Am făcut eforturi legitime, dar acestea nu uh, trebuie să uh, fie un pretext uh, pentru o uniune fiscală. Suntem împotriva acestui lucru și este o linie roșie pentru grupul ENF. Punctul 38 din raportul dumneavoastră este uh, de neacceptat pentru noi patrioții. Nu putem să punem sub semnul întrebării unanimitatea în domeniul fiscal și deci nu putem permite ca Um, comisia uh, sau uh, state, o majoritate de state membre să ia decizii în numele unui stat. Este foarte clar că responsabilitatea intermediarilor în scandalurile pe care le-am cunoscut este una foarte mare. Acești intermediari duc uh, un lobby eficient pe lângă instituții, însă noi trebuie să rezistăm la aceste presiuni. Și Mie mi se pare mult mai interesant să îi sancționăm pe cei care au ajutat să favorizeze uh, um, evaziunea, cum ar fi uh, cabinetele de avocați uh, și așa mai departe. De asemenea, avertizorii și ei trebuie consolidați. Chiar dacă în Franța s-a, adoptat deja legislația în acest sens. Mă tem că lăsăm uh, ușa deschisă unor noi practici care vor um, evita regulile impuse la nivel european. Trebuie să supraveghem îndeaproape și măsurile luate de, inter- de multinaționale. Apoi, doresc să repet că în ceea ce privește uh, taxele practic necolectate pe care nu uh, am reușit să le colectăm, uh, ar trebui să um, luăm măsuri și în acest sens de, exemplu, de exemplu, în ceea ce privește Google, practic uh, avem de-a face cu o uh, primă pentru fraudă. Aș vrea de asemenea să spun că trebuie să vedem toate acestea într-un context mai larg, care să pună sub semnul întrebării și uh, politica de cheltuieli publice. Deci avem de-a face cu lăcomie, dar în același timp statele membre uh, își doresc să-și financeze uh, propriile uh, politici mult prea laxiste. Trebuie de asemenea să nu uităm că lupta împotriva formelor de fraudă și evaziune fiscală trebuie să meargă mână în mână cu legitim, re, reobținerea legitimității pentru politicile publice. Și trebuie să revenim la niveluri de uh, taxare care să fie compatibile cu antreprenoriatul. Aștept cu nerăbdare schimbul de opinii cu raportorul. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Toată lumea a fost disciplinată, deci putem uh, să ne permitem câteva intervenții spontane. Dar am să vă rog să vă limitați la 3 minute maxim. Și începem cu Gunnar Hockmark. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, că una dintre consecințele dramatice uh, când, uh, dacă uh, britanicii se vor hotărâ să părăsească Uniunea Europeană, uh, va fi faptul că ne va fi dor de personalități ca domnul Coburn. Întotdeauna mă simt încurajat când vă aud descrind cât de groaznic e acest loc. Mă simt atât de curajos, ca un mare aventurier, pentru simplul fapt că am curajul să fiu aici. Iată, unul dintre marile deficit, deficite ale Brexitului. Sper că veți bre rămâne. Apoi, aș vrea să mulțumesc și raportorilor. Aș vrea să spun că atunci când discutăm despre chestiuni fiscale la nivel european, trebuie să fim foarte preciși. În primul rând, nu putem solicita o legislație care să îi interzică pe cei care respectă legea. Unele dintre propuneri încearcă să facă ilegal faptul de a fi legal și nu poți uh, uh, face lucrurile așa uh, într-un stat de drept. Avem nevoie de o diferență între ce este fraudă fiscală, evitare uh, criminală a plătirii taxelor și optimizare fiscală, fie că ne place sau nu. Dacă există o marjă pentru evitarea plății, trebuie să legislăm în așa fel încât să acoperim lacunele, dar trebuie să menținem statul de drept. Apoi, uneori în această dezbatere mă uimește un aspect există un, o, un ton care spune că afacerile și întreprinderile din Europa trișează, că nu plătesc taxă. Nu este adevărat și nu este uh, modul potrivit de a încerca să obține mai multe investiții și, de, și mai multe locuri de muncă în Europa. În primul rând, nu este vorba de faptul că alții au taxe scăzute. Să nu uităm că avem cele mai ridicate taxe din lume, 10-15% mai mult decât orice regiune concurentă din lume. Și asta înseamnă că, bineînțeles, companiile globale se vor baza pe asta. Asta este piața, un loc pentru concurență. Însă, să-i atacăm pe cei și să ne asigurăm că îi atacăm doar pe cei care folosesc decizii fiscale într-un mod ilegal și pe cei care subminează contribuabilii. Dar să nu uităm că în Europa plătim mai multe taxe decât oricine altcineva. Trebuie să nu uităm competențele naționale aici și faptul că uh, statele membre trebuie să respecte regulile OCDE și să nu meargă mai departe de asta, pentru că astfel creăm noi lacune. Și nu în ultimul rând, domnule președinte, să nu facem din asta un subiect ce ține de liber schimb, pentru că astfel ne-am pierde oportunitatea de a interveni prin comerțul internațional. Mulțumesc, Peter Zimon. Mulțumesc, domnule președinte. Și din, punctul meu, și din partea mea, în primul rând, mulțumesc raportorilor uh, pentru acest uh, proiect de raport, uh, care preia multe din elementele rămase neîncheiate de la Tax 1. Este important să menționăm că propunerea legislativă referitoare la avertizori urmează și încă nu a fost uh, prezentată. Și le așteptăm. Și așteptăm. De asemenea, s-a vorbit despre uh, pachetele de brevete și despre faptul că trebuie să acționăm mai cu forță decât până acum. Avem o... Am avut o reuniune taxe 2 cu OCDE la Paris și OCDE a spus clar că din punctul, din punctul lor de vedere aceste uh, pachete de brevete ar trebui să fie eliminate și Uh, finanțarea uh, cercetării și dezvoltării ar trebui să fie făcută altfel, pur și simplu prin uh, moduri care să nu stimuleze optimizarea fiscală la așa de mult. Și m-au pus pe gânduri spun în toate aceste lucruri și cred că tocmai în această direcție ar trebui să ne îndreptăm și noi. Apoi, cred că este important să cădem de acord asupra unei liste negre comune care să includă și state membre ale Uniunii Europene și sunt uh, sigur că la astfel de puncte vom avea intervenții și discuții la fel de interesante cum au fost cele pe care tocmai le-am ascultat. Rețin un lucru din această reuniune. Din punct de vedere retoric, este fezabil. Și anume, să îi protejezi și mai mult pe cei care îi afectează, de fapt, pe contribuabil, spunând că, de fapt, îi protejezi pe cei mai săraci prin retorică reușești de toate. E, practic reușim să spunem că dacă um, um, impui reguli mai stricte pentru cei care fac evaziune fiscală, până la urmă are de suferit contribuabilul uh, cel mai sărac. Nu credeam că este posibil așa ceva, dar iată, am văzut astăzi că se poate. Mi se pare fascinant. Mulțumesc! Îi dau cuvântul din nou lui Bernd Luke. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva uh, puncte pe care nu am apucat să le menționez. Întâi, uh, acel withholding tax. Cred că ar trebui să fim uh, prudenți aici, uh, în cazul în care se vorbe, ar fi vorba de o taxă la nivel european. Temeiul juridic nu este corect. există, poate, um, posibilitatea acestei rețineri la sursă sau unei taxe reținută la sursă în 28 de state membre, dar nu la nivel european. În primul rând, cred că ar trebui umplute lacunele în legislația națională uh, înainte să ajungem uh, să vorbim despre o taxă reținută la sursă. Este vorba și de faptul că se stabilește o rată de taxare minimă, este ceva ce ține de competențele naționale. UE nu are competențe fiscale și nu are voie să intervină în autoritatea statelor membre în acest sens. Asta este un punct pe care îl văd critic. Și, de asemenea, ideea interzicerii pachetelor de brevete. Și acest lucru ține de competența statelor membre. Și spun asta chiar dacă am o privire critică față de conceptul de pachet de brevet mi se pare un instrument uh, ineficient pentru promovarea cercetării și dezvoltării, însă cred că de la nivel european nu avem foarte multe posibilități să acționăm. S-a propus apoi uh, s-a vorbit despre crearea unui centru de cooperare și de coordonare și coerență a politicilor fiscale. Cred că ar trebui să lăsăm baltă această idee, să nu creăm pur și simplu o nouă autoritate cu competențe pe care nu le are UE. De fapt, ar trebui uh, să, în schimb, ar trebui să consolidăm competențele grupului um, care se ocupă de codul de conduită, din motive care au fost deja menționate. Și încă două puncte la care mă tem puțin că am fi ca elefantul în magazinul cu porțelan dacă um, am intervenit cu prea multă forță. Dacă vorbim despre persoane fizice, întreprinderi și uh, fundații și despre activele lor, și dacă uh, autoritățile fiscale ar avea, ar avea acces la uh, toate datele, ar fi o posibilitate să respingem eventualii investitori sau cei care aș dori să-și țină capitalul în Uniunea Europeană. Deci când vorbim despre un astfel de registru cu toate activele și bunurile care să fie, uh, registru care să fie uh, uh, la dispoziția autorităților fiscale, e bine, cred că putem găsi alte soluții mai bune. Imediat termin, domnule președinte, un ultim punct. În Statele Unite ni s-a spus destul de clar că Statele Unite ar vedea-o ca pe un afront dacă pe de o parte am fi de acord la OCDE um, asupra unor măsuri BEPS și pe de altă parte am uh, vrea să mergem mai departe. Și Statele Unite se întreabă ce rost mai are să discute despre noi, despre uh, BEPS, Uh, și măsuri de combatere a BEPS, atâta timp cât noi oricum vrem să facem uh, ce vrem noi. Nu, ne, nu, nu cred neapărat că măsurile pe care dorim să le luăm ar fi uh, negative, ci doar că ne închidem uș închidem uși și ardem punți pe care ar trebui să le lăsăm deschise. Mulțumesc! Trebuie să mai lăsăm și cuvântul raportorului pentru răspuns. Ultima persoană înscrisă, domnul Sun, în numele verzilor. Și îmi pare rău pentru ceilalți, dar nu mai avem timp. No, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug și eu uh, câte ceva după intervenția colegului Lambert. Punctul 30 legat de avertizori este esențial. It's, uh, it's a good point here. We have to be aware that probably uh, one of the things... Trebuie să știți că opinia publică este foarte sensibilă la chestiunile fiscale și mesajul referitor la acest punct trebuie să fie foarte puternic din partea Parlamentului. Referitor la vizitele în țări, în uh, Cipru și în Statele Unite, am văzut că pot exista probleme cu spălarea banilor. Puteți uh, să vă așteptați uh, la un amendament de la noi pentru a sublinia acest important. Legat de lista neagră a țărilor, S-a menționat deja, însă vreau să subliniez că această listă nu trebuie să se concentreze doar pe schimbul de informații. Această listă, de neagră, această listă neagră trebuie să se concentreze și pe diferitele regimuri fiscale. Este important dacă vrem să avem o listă neagră comună, ceea ce este obiectivul nostru comun. În al treilea rând, uh, Uh, referitor la legătura între taxare și acordurile de liber schimb. În raport există um, o clauză care spune că ar trebui să existe o clauză de bună guvernanță în acordurile de liber schimb. Cred că trebuie să mergem un pic mai departe decât atât și să facem un fel de listă de verificare la nivelul uh, Uniunii Europene înainte de ratificarea unui acord de liber schimb. Astfel uh, se asigură că schimbul uh, de informații automat chiar are loc cu țara respectivă. Trebuie să știți că Statele Unite încă nu și-a asumat acest angajament. Și în fine, referitor la activitățile Băncii Europene de Investiții. Plenara Parlamentului European a votat de mai multe ori și a cerut BEI să înceteze să mai lucreze cu anumite jurisdicții. Și uh, acest lucru s-a regăsit în diferite rapoarte ale BEI și în rapoartele noastre proprii. Și puteți să vă așteptați la amendamente și pe acest subiect uh, din partea grupului meu. Mulțumesc, domnule președinte. Merci bien. Uh, I have no time left. Mulțumesc, nu mai este timp. Un punct de procedură? Da, un punct de informare, de fapt. Cred că uh, vorbeați de registrul activelor. Această chestiune ar fi neconstituțională în Regatul Unit. Noi nu permitem uh, cuiva să se bage nasul, să-și bage nasul în afacerile private ale cuiva. Nu putem să creăm așa ceva. Uh, ar fi neconstituțional în Regatul Unit. Nu s-ar putea face așa ceva. Eu cu siguranță m-aș opune și cu siguranță oricine din Marea Britanie se opune. The problem in Great Britain is that there is... Problema în Marea Britanie este că nu există o Constituție scrisă, domnul Coburn. Dar noi ne descurcăm foarte bine când restul Europei uh, era scufundat în dictatură, noi nu eram. Nu a fost o critică la adresa democrației britanice, spune domnul președinte. Bien, monsieur le rapporteur. Domnule raportor, care sunt concluziile pe care le trageți de pe urma acestei discuții atât de diversificate? Și, apropo, le mulțumesc tuturor uh, reprezentanților grupurilor politice. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez întâi Danutei Hubner și vreau să subliniez ceea ce spuneați în legătură cu denunțătorii. Noi am încercat să subliniem acest lucru în raport. Avem o formulare destul de fermă pe această chestiune. Suntem uh, cu toții pe aceeași lungime de undă. Legat de cooperarea cu Statele Unite, am avut o vizită a Comisiei Taxe săptămâna trecută și am avut discuții foarte utile. Sunt de acord cu președintele că este o chestiune pe care trebuie să o valorificăm în continuare. Trebuie să avem o abordare globală pentru a avea condiții de concurență egale și pentru asta avem nevoie de sprijinul Statelor Unite și de aceea am avut discuții fructuoase cu Congresul și cu administrația uh, americană. Sunt de acord cu această chestiune. În ceea ce privește intervenția lui Bernd Lucke, nu vreau să intru acum în toate detaliile, pentru că n-am timp. Mulți dintre noi care au fost la OCDE de mai multe ori știu că OCDE spune clar că aceste regimuri fiscale aplicabile uh, brevetelor uh, uh, sunt, se încadrează în politicile economice. Dacă ești economiști, înțeleg care este motivația. Pentru că Uh, aceasta are legătură cu subvențiile care se acordă pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, iar impozitele nu trebuie utilizate în alte scopuri. Tocmai de aceea vă susțineam uh, punctul de vedere. Suntem de acord pe această temă. The, the discussion, um, and, um, on the, uh... Apoi s-a vorbit despre registru. Noi am ridicat această chestiune în raport, acest registru al activelor. Uh, dacă autoritățile fiscale ar avea acces la aceste informații, aș înțelege că este ceva problematic. Dacă ești o companie care acționează legal, dacă ești un cetățean corect, uh, nu te deranjează chestiunea asta pentru că îți, pregătești, îți plătești taxele. Acum uh, ar trebui să existe un astfel de registru pentru că sunt unii care vor să se ascundă de autoritățile fiscale și, bineînțeles, o astfel de situație nu este acceptabilă. Sigur, este o chestiune care ține de uh, decizia politică. Referitor la discuția privind uh, acordurile de liber schimb, am discutat foarte mult uh, despre piața unică în Europa, despre libera circulație a capitalurilor și despre cum unele companii au profitat uh, de asta cu unele practici fiscale uh, necorespunzătoare. Eu uh, personal sunt pentru mai mult liber schimb și pentru comerț echitabil. Marile corporații trebuie să plătească impozitele pe care le datorează. Pentru mine este un lucru evident, dar sigur că putem să nu fim de acord. Apoi, uh, în dimensiunea externă, trebuie să consolidăm uh, buna guvernanță în politicile fiscale. Aceasta trebuie să fie parte din uh, dimensiunea externă a Uniunii Europene. Poate că suntem de acord, poate că nu pe acest subiect. și trebuie să colaborăm pe tema denunțătorilor. Este un lucru foarte important. E bine să facem mai multe în acest sens. Acum, referitor la ceea ce spunea Fabio, mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Am luat notă de aspectele critice. Apoi, uh, în legătură cu ceea ce spunea Filip Lambert, de fapt Filip a și plecat, avem uh, o formulare puternică legată de patent boxes. Suntem uh, de acord cu această discuție. Apoi, în ceea ce privește Belgia și Olanda, chiar dacă Comisia are acea decizie. Trebuie să abordăm această problemă. Am evidențiat acest lucru și în raportul Taxe 1. După ce Comisia a luat o decizie, recuperarea impozitelor este un paradox. Practic, uh, se ajunge înapoi uh, la țara care a aplicat acel regim fiscal uh, care a produs prejudicii. Deci, practic, un astfel de regim ar trebui să fie pedepsit și nu recompensat. Bernard Monod vorbea despre pachetul privind optimizarea fiscală. Înțeleg că de dimineață v-ați uh, abținut la vot. Spuneați că ați votat pentru, dar dacă mă uit la lista de vot, acolo scrie abținere din partea ENF. Poate că am înțeles eu greșit ceea ce ați spus, deci nu cred că este sprijinul potrivit. Dacă vreți să sprijiniți, trebuie să votați pentru. În fine, au fost foarte multe discuții interesante și împreună cu Michael Toirer, coraportorul meu, vom uh, ține cont de propunerile de îmbunătățire a raportului. Și fac un apel uh, la dumneavoastră pentru a uh, coopera îndeaproape, astfel încât să avem uh, un raport uh, foarte bun la final. Nu mai am acum timp, aveam numai 5 minute. Vreau doar să vă spun că acea discuție dacă politica fiscală ține de competența Uniunii Europene. Știu că este competența uh, statelor membre, dar avem o piață unică în care avem uh, o liberă circulație a capitalurilor și de aceea pe chestiuni fiscale, pe chestiuni de transparență, pe chestiuni de impozitare eficientă, avem nevoie de niște reguli clare. După părerea mea, aceste lucruri merg mână în mână și tocmai aceasta este esența acestui raport. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Într-adevăr, așa cum am făcut și cu taxe 1 și îi mulțumesc foarte mult Elizei Ferreira, care tocmai ne-a părăsit, dar a asistat la prima parte a acestei reuniuni și mulțumesc și lui uh, Michael Toirer pentru primul raport. Trebuie să găsim un echilibru între curaj și realism. Dacă nu suntem uh, suficient de curajoși, nu ne va asculta nimeni. Iar uh, recomandarea lui Filip Lamberts privind uh, fermitatea limbajului, care trebuie să fie mai politică decât diplomatică, este binevenită. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim realiști, pentru că dacă nu suntem realiști, nu vom fi la fel ascultați. Deci trebuie să stârnim interesul, să stârnim atenția și să ne implicăm. Din toate contactele pe care le-am avut, la nivel politic, la nivel interparlamentar, în cadrul Uniunii, la nivelul OCDE, cu Congresul American, impresia pe care o am eu este una dublă. Pe de o parte, există o voință politică sau o obligație politică, willingly sau unwillingly, de a merge înainte și de a ajunge și de a face progrese în uh, combaterea practicilor și legislațiilor abuzive. Acest lucru este clar. Există o obligație de a obține un rezultat politic în acest sens. În același timp, am impresia că propunerea OCDE este un fel de punct de echilibru. Nu toată lumea este de acord. Unii cred că nu este suficient de curajoasă, alții, din potrivă, cred că merge prea departe. În opinia mea, și aceasta este senzația mea, este că între state membre, între guverne, la nivel mondial, se va ajunge la ceva care seamănă cu planul OCDE. Comisia Europeană a propus să meargă mai departe cu privire la anumite aspecte. La fel și noi, în raportul nostru. Vom vedea ce vom propune în al doilea raport. Dar Cred că este util să avem acest uh, element uh, de apreciere, care nu este neapărat uh, împărtășit de toată lumea. Și ar trebui să mai fac și următoarea observație. De la dezvăluirile Panama Papers se observă un nou elan, un nou avânt la nivelul statelor și guvernelor. A existat un summit la Londra în cadrul căruia sau după care unele guverne, printre care și țări importante, au anunțat că pe un subiect precum uh, proprietarul sau beneficiarul efectiv, fie că este vorba despre mm, companii uh, fantomă, fie de trusturi, va trebui să existe o obligație de uh, dezvăluire. Este vorba despre uh, beneficiarul efectiv al anumitor uh, regimuri din anumite jurisdicții. Așadar, acest uh, elan pe care noi l-am întreținut la taxe 1 și la taxe 2 va continua. Scandalurile joacă un rol cheie. Hai să încercăm și noi să profităm de ele pentru a găsi niște soluții care să fie potrivite, niște soluții care să nu Uh, contravină dezvoltării și competitivității companiilor, ci care să fie aliniate la obiectivul de justiție fiscală și level playing field în cadrul Uniunii Europene, dar și în exteriorul UE. Un alt exemplu. Chiar acum, la Paris, există mai multe zeci de inspectori fiscali care au uh, invadat sediul social al Google de la Paris în cadrul unei inspecții inopinate care are ca scop uh, analizarea evidențelor contabile ale Google în ceea ce privește impozitele pe care le are de plătit în Franța. Deci trebuie să găsim un echilibru potrivit și să ne jucăm și noi rolul în acest context. În ceea ce privește calendarul nostru, am convenit asupra unei serii de reuniuni între cei doi raport, coraportori și raportorii din umbră. Donc le 2, euh, le 2 juin, éventuellement le 6 à Strasbourg, le 7, le 9. 7, 9, 13, eventual 15. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost amânat până pe 31 mai, deci mai avem o săptămână în plus, 31 mai la 12 la prânz. Am luat notă și vom lua toate măsurile necesare la recomandarea coordonatorilor de a prelungi perioada de lecturare a documentelor care ne-au fost puse la dispoziție și pe care le-am cerut uh, și care urmează să ne fie puse la dispoziție. Data de votare a raportului în Comisia Taxe 2 este 21 iunie. Este data a, care le convine celor doi raportori și asta în vederea adoptării ulterioare în plenară. Este 16.29, suspend uh, ședința timp de două minute, astfel încât uh, să poată intra doamna Linda McCaven și colegii de la Comisia DV pentru a doua parte a